Weber părăsește grupul politic al PPE și, începând cu data de 17 noiembrie 2014, va face parte din grupul politic ALDE. Din partea